Dear colleagues, please. Dragi colegi, vă rog să luați loc. Could you please let us start? I ask the... Haideți să începem. Vreau să-i rog pe prietenii de la presă să ne lase să începem. Și urăm bun venit președintelui BCE, Mario Draghi, pentru al treilea dialog monetar din 2015 este foarte important pentru noi să avem această șansă să auzim uh, de la domnia sa opiniile BCE referitoare la perspectivele pentru economia mondială. care uh, nu merge bine din cauza încetinirii uh, economiilor din țările în curs de dezvoltare, mai ales China. Deci este important să auzim din partea sa perspectivele pentru economia europeană. Sigur că aceste lucruri au legătură cu, și cu poziția monetară, se, au legătură și cu reformele structurale și cu uh, documentul și cu guvernanța EMU, UEM uh, și cu raportul celor cinci președinți. Deci, chestiuni foarte importante. Am avut și o reuniune pregătitoare la care am abordat legăturile dintre politica monetară și politica macroprudențială și ne așteptăm ca domnul Draghi să ne spună câte ceva și despre acest subiect, după care vom avea uh, o sesiune de întrebări și răspunsuri. Domnule Draghi, mulțumesc pentru că ați sosit. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membrii ai Comisiei de Afaceri Economice și Monetare, domnilor și domnilor. În uh, vacanța de vară, Uniunea noastră s-a confruntat cu provocări excepționale. În primul rând, a avut loc o discuție lungă și complicată privind noul program de uh, ajustare pentru Grecia. Iar acum, într-un domeniu care este în afara competențelor BCE, ne confruntăm cu provocarea de a primi un număr mare de refugiați care au fost nevoiți să-și părăsească patriile. Aceste evenimente, de o natură foarte diferită, au arătat încă o dată că Europa nu poate să fie puternică decât dacă acționează în unitate, pe baza solidarității și a cooperării. Și trebuie să tragem această concluzie și pentru viitoarele provocări. În observațiile mele de astăzi aș dori să abordez două subiecte principale. În primul rând, să zic. În primul rând, evaluarea noastră asupra ultimelor revoluții economice și implicațiile pentru poziția noastră de politică monetară și, în al doilea rând, propunerile prezentate de colegii mei și de mine în raportul celor cinci președinți. Trecând la primul subiect, aș dori să vă prezint evoluțiile economice de la ultima audiere din luna iunie. În perioada verii, producția industrială și alți indicatori ai activității economice au dat semne de reziliență. În același timp, mediul macroeconomic a devenit mai dificil. Proiecțiile noastre din macroeconomice din septembrie indicau o redresare economică mai slabă și o creștere mai lentă a ratelor inflației decât ne așteptasem la începutul anului. Rata inflației va rămâne aproape de zero în viitorul uh, foarte apropiat și va crește din nou spre sfârșitul anului. Va dura ceva mai mult decât se anticipase pentru ca această rată să revină la și să se stabilizeze la niveluri pe care să le considerăm suficient de apropiate de 2%. Creșterea lentă a economiilor piețelor emergente, un euro mai puternic și scăderea prețurilor la petrol și la materii prime la modul general reprezintă principalele cauze ale acestor evoluții. Rezultatul este că riscurile reînnoite care afectează perspectiva de creștere și inflație au apărut. Pentru multe dintre aceste schimbări e prea devreme să judecăm uh, suficient de sigur dacă vor uh, provoca o deviere de durată de la traiectoria pe care o proiectasem noi pentru inflație când am decis să ne extindem programul de achiziționare de active în ianuarie. E nevoie de mai mult timp pentru a determina dacă pierderea avântului de creștere pe piețele emergente este de natură temporară sau permanentă și să evaluăm forțele motrice ale scăderii prețului internațional la materii prime și uh, de asemenea, forțele care au cauzat episoadele recente de turbulențe financiare grave. Vom monitoriza, deci, îndeaproape informațiile relevante pe care le vom primi și impactul acestora asupra perspectivelor pentru stabilitatea prețurilor. Politica monetară, măsurile de politică monetară în vigoare, inclusiv inclusiv măsurile TELTRO, continuă să aibă un impact favorabil asupra costurilor și disponibilității creditului pentru firme și uh, uh gospodării. până acum, acestea au împiedicat condițiile financiare să uh, se înăsprească în uh, mod măsurabil pentru economia reală, deși recent a crescut volatilitatea financiară. Declinul susținut al costului creditelor consolidează cererea internă și susține consumul durabil de bunuri și stimulează investițiile, mai ales de către IMM-uri. Acest lucru ar trebui să uh, permită economiei zonei euro să reziste mai bine la șocurile externe. Dacă unele dintre aceste riscuri descendente se vor concretiza și vor slăbi perspectivele de inflație pe termen mediu, într-un mod mai grav decât uh, pronosticul actual, nu vom ezita să acționăm. Achiziționarea de active are suficientă flexibilitate internă. Vom ajusta dimensiunea, componența și durata programului după cum va fi adecvat, dacă va fi nevoie de mai multe impulsuri de politică monetară. Știu că mulți dintre dumneavoastră urmăresc aproape efectul potențial al mediului um, cu o dobândă mică asupra stabilității financiare, iar coordonatorii ECON sunt cei care au ales acest subiect pentru uh, discuția noastră de astăzi. Pe baza celor spuse de mine la reuniunea din martie, vreau să subliniez că monitorizăm îndeaproape riscurile pentru stabilitatea financiară, dar la, dar la ora actuală nu constatăm că se concretizează. Dacă se va întâmpla, politica macroprudențială și nu politica monetară va fi instrumentul cel mai adaptat pentru a răspunde acestor riscuri. Aici putem să pornim de la experiențele recente din dezvol în dezvoltarea acestor instrumente. În ultimii doi ani, autoritățile naționale din Europa au fost active în introducerea de politici macroprudențiale, cum ar fi limite pentru um, Uh, pentru, uh, pro, pentru rapo, raporturile credit-valoare sau datorie-venit și de asemenea pentru a uh, consolida structural piața ipotecară și a combate creșterea prețurilor la proprietăți și de asemenea a creditelor ipotecare. De asemenea, pentru a consolida sistemul bancar, statele au introdus instrumente buffer de uh, riscuri sistemice pe lângă bufferele pentru um, instituții bancare și nu numai pentru riscurile sistemice globale. Dar aceste instrumente macroprudențiale acoperă creditarea prin sectorul bancar. Sunt semnale că finanțarea economiei zonei euro tinde să treacă către instituții nebancare și trebuie să se țină cont și de acest lucru în cadrul macroprudențial. Aș dori să spun câteva lucruri despre Grecia. La audierea din iunie am cerut un acord cuprinzător și corect cu Grecia. În următoarele săptămâni a fost foarte dificil să se ajungă la un astfel de acord și a necesitat eforturi foarte mari de la toți actorii implicați. Dar sunt recunoscător că până la urmă s-a ajuns la un acord. Dacă se implementează pe deplin, noul program va plasa Grecia din nou într-o poziție de creștere și va permite să culeagă roadele participării la moneda noastră comună. În conformitate cu prevederile din cadrul juridic, BCE a contribuit la negocierea programului. În plus, BCE a monitorizat îndeaproape furnizarea de uh, asistență, de uh, lichiditate de urgență de către Banca Greciei, în conformitate cu regulile noastre, ținând cont de perspectiva încheierii negocierilor în mod reușit oricând. Aș vrea să spun acum câteva lucruri despre încheierea Uniunii Economice și Monetare, follow-up-ul la raportul celor cinci președinți. Negocierile din perioada verii au arătat încă o dată că avem un cadru instituțional care nu este încă pe măsura cerințelor unei monede unice. În raportul celor cinci președinți pe care l-am publicat la scurt timp după ultima audiere, cei cinci autori au uh, subliniat o convingere comună, și anume că pentru ca Uniunea Monetară să devină stabilă și prosperă, este nevoie de o Uniune mai completă dar nu am subliniat doar această convingere comună. Am prezentat și o foaie de parcurs concretă arătând cum să fie atins acest obiectiv. Această foaie de parcurs trebuie acum să în următoarele luni. Din perspectiva noastră, două elemente sunt deosebit de importante. În primul rând, în ciuda eforturilor actorilor implicați, criza a arătat că Uniunea Monetară are nevoie de un centru politic. Un centru care să ia decizii relevante în domeniul fiscal, economic și financiar pentru întreaga zonă euro într-un mod rapid și transparent. Cu legitimitate democratică deplină și cu un set clar de responsabilități, care să-i fie acordat de legiuitori. În acest spirit am cerut în repetate rânduri să ne îndepărtăm de la o coordonare bazată pe reguli la partajarea suveranității în cadrul unor instituții comune. Ca exemplu, raportul propune o trezorerie a zonei euro. Astfel de idei trebuie să fie acum exprimate clar. Dar trebuie să mergem și mai departe în politicile noastre. Raportul arată clar că OEM va trebui să-și consolideze instrumentele ca să gestioneze și ca să împiedice acumularea de riscuri fiscale, financiare și macroeconomice de alte tipuri. În ultimii câțiva ani, mai ales uh, cu reformele care au consolidat cadrul de guvernanță economică, cu crearea uh, ISM, SSM și SRM, am luat uh, măsuri importante de a ne ameliora setul de instrumente de prevenire și de gestiune a crizei. Dar nu am ajuns încă la final. Este iminent să ne îndreptăm către încheierea Uniunii Bancare printr-un backstop comun pentru fondul unic de rezoluție bancară și printr-un sistem european de asigurare a depozitelor. Ambele sunt esențiale pentru a se crea un sistem bancar realmente unic care să reflecte moneda noastră unică și ambele sunt vitale pentru a susține credibilitatea Uniunii Bancare și pentru a duce la îndeplinirea promisiunii inițiale, și anume să se elimine suveranitatea, legătura dintre uh, suveranitatea fondurilor și bănci. În așa fel, sistemul financiar să devină mai rezilient și să se protejeze interesele contribuabililor. În același timp, dincolo de limitele sectorului bancar și ale Uniunii Bancare, trebuie să facem progrese în dezvoltarea Uniunii Piețelor de Capital. În plus, trebuie să împiedicăm apariția dezechilibrelor de orice natură și trebuie ca acestea să nu evolueze într-un mediu de criză. Avem nevoie, deci, de un nou proces de convergență bazat pe capacitatea economiilor noastre de a rezista la șocuri și de a le depăși rapid. Acest lucru ar implica un sistem financiar mai robust și, de asemenea, o guvernanță mai puternică a unor reforme structurale și un control mai strict al politicilor fiscale naționale. Ca să ne asigurăm că statele membre pot să se adapteze la șocuri indiferent de dimensiunea lor, vom avea nevoie și de un strat de stabilizare fiscală la nivel european. Toate împreună, aceste măsuri de încheiere a UEM ar ajuta zona euro nu doar să supraviețuiască, ci să uh, prospere. Și pe această notă aștept cu nerăbdare întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte Draghi. Am apreciat uh, îndeosebi ce ați spus despre nevoia de a avea un cadru macroprudențial și de asemenea ce ați spus despre o legitimitate democratică pe care trebuie să o capete centrul politic al Uniunii Economice și Monetare. Și vă împărtășim ambiția în această privință. Trecem acum la întrebări și răspunsuri. Aș vrea să le spun membrilor că s-a decis la coordonatori să aplicăm uh, acordurile în vigoare, deci vom avea câte două minute pentru întrebare și dacă se va putea, răspunsul să se încadreze și el în cele cinci minute totale. Și începe bucat Balz. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Draghi. Ați uh, menționat multe subiecte interesante pe care am putea să le dezbatem acum. Eu aș dori să-mi aleg un subiect care mi se pare foarte important pentru grupul nostru PP. În ultimii ani S-a făcut uh, mult și BC a jucat un rol în acest uh, sens uh, în limitarea turbulențelor pe piață, mai ales în cazul unor state cu datorii foarte mari și competitivitate redusă. Însă deocamdată vorbim numai despre state membre care, din punct de vedere economic, nu sunt printre cele mai mari din zona euro. În cazul unor state membre mai mari, dimensiunile ar fi pur și simplu de neimaginat. Mecanismul european de stabilitate, din punctul meu de vedere, nu va reuși să facă față dacă mari state membre nu își respectă disciplina bugetară. Dumneavoastră, ca BCE, aveți un cadru juridic, instituțional, care vă obligă la anumite acțiuni. Ce înseamnă asta? Uh, cred că statele membre trebuie să fie pe propriile picioare, că datoriile trebuie să fie reduse și că trebuie efectuate reforme. De aceea, la începutul discuției noastre, aș dori să vă întreb următorul lucru. Cum vedeți dumneavoastră um, lucrurile? Cum Um, ce veți face față de acele state care cer o flexibilizare sau o slăbire chiar a pactului de stabilitate și creștere? Fix două minute. Mulțumesc. We, um, we just finished, uh... Tocmai uh, am prezentat uh, o foaie de parcurs pentru mai multă integrare și de mai multe ori am uh, folosit termenul din Statele Unite și anume o Uniune mai perfectă. Pentru a continua această călătorie, să-i spunem așa, avem nevoie de încredere. Și pentru a avea încredere, trebuie să respectăm regulile pe care ni le-am asumat singuri. Nu putem să ne așteptăm la mai multă integrare, și anume o partajare a suveranității și a responsabilității către instituții comune, nu putem face asta dacă nu avem încredere. Iar pactul de stabilitate și creștere este numai unul dintre elementele acestei încrederi ce trebuie recâștigate. Bine, intervine și o chestiune mai generală referitoare la creșterea capacității de a rezista, de a um, rezista singur înainte să cădem de acord asupra unui mod comun de partajare a riscurilor care ar putea afecta diferite părți ale zonei euro. you have time for a follow-up, Burkhard, if you like. Okay, next speaker, Elisa. Elisa Ferreira. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit din nou alături de noi și vă mulțumesc pentru cele spuse. Ați spus lucruri importante care sunt exact uh, ceea ce ne preocupă. Prima mea întrebare se referă la primul domeniu de care ați vorbit. Faceți totul pentru a salva zona eu, moneda euro și ați făcut-o până acum, însă acum avem un mediu extern care devine incert, uh, problema din China, America Latină, și uh, toate aceste lucruri nu au dus la o creștere a dobânzilor. Cât de mult timp putem rezista în Europa doar cu politicile noastre în fața crizei, fără să intrăm într-un fel de politică fiscală, după cum ați solicitat-o în repetate rânduri? Și această propunere de a avea în raportul celor cinci președinți un fel de element comun al trezoreriei poate să ia timp deci, care este viziunea dumneavoastră pentru viitor? În al doilea rând, în mod foarte clar, trebuie să încheiem Uniunea Bancară. Nu putem să începem un proces și după aceea, la jumătatea drumului, să spunem, nu vrem să mai continuăm. Este un fel de joc uh, periculos, uh, dar care poate să salveze Europa care sunt elementele pe care le poate elimina Parlamentul, elementele care ne stau în cale, pe care noi le putem uh, elimina pentru a garanta depunerile minime ale cetățenilor europeni, indiferent de statul în care se găsesc. Este o cerință de bază și nu știu de ce ar trebui să ezităm să terminăm ceea ce am început și să începem să, începem să chestionăm acest proiect. Vă mulțumesc. Thank you. As I, as I said before, the deterioration in the growth outlook uh, is. Uh... Deci deteriorarea perspectivelor de creștere a scăzut este prea devreme să spunem că acest, dacă acest risc este permanent sau temporar. Considerăm că multe dintre provocările pe, cu care se confruntă piețele emergente probabil vor persista ceva vreme. Redresarea continuă în zona euro cu toate că o face la un, într-un ritm mai scăzut, nu mult mai scăzut, pentru că ne-am revizuit evaluările și presupunem că restul, că datele pe acest an, ă, datele pe că se va continua cu rata de creștere mai încetinită a celui de-al doilea trimestru Însă suntem conștienți de toate riscurile și vom reacționa dacă este nevoie, după cum am spus în declarația mea introductivă. Uh, prețurile scăzute la petrol și politica monetară continuă să susțină aceste acțiuni. Însă, bineînțeles, pentru ca redresarea să se transforme de la una ciclică la una structurală, statele trebuie să facă reforme structurale. Întotdeauna spuneam că, cu toate că aceste politici au ajutat și ajută, redresarea în zona euro ajută la redresare, însă nu pot să schimbe lucrurile de la sine. Pentru acest lucru trebuie, este nevoie de reforme structurale în statele membre un element cheie al consolidării, redresării, este întoarcerea încrederii. Încrederea poate să ocupe multe forme, poate să ia multe forme. Încrederea în piețele financiare, care s-a, și-a revenit după momentul 2012. Din 2012 încoace vedem o încredere din ce în ce mai mare în piețele financiare Însă încrederea este bazată și pe alte elemente. Pe încredere că regulile vor fi respectate și pe credința că planul, agenda de integrare continuă uh, este luat în serios și că se fac pași în acest sens. Încrederea se bazează și pe credința că angajamentele vor fi respectate, și anume angajamentul de a termina Uniunea Bancară trebuie să fie continuat fără să așteptăm mari schimbări ale tratatelor. Nu trebuie să solicităm schimbarea tratatelor înainte de încheierea Uniunii Bancare. Asta este încrederea de care avem nevoie și uh, credința care este necesară atunci când vorbim despre respectarea regulilor comune. Vă mulțumesc, domnul Marias. Domnule Draghi, voi vorbi în limba greacă. Συχνά αναλαμβάνει drasis, Eu οποίες în Banca Centrală Europeană ia o serie de măsuri care își depășesc mandatul depăș, depăși, definit de uh, tratate. Mă uh, refer la scrisorile trimise de domnului, domnul Trichet la guvernele Irlandei, Portugaliei și Spaniei în legătură cu stabilitatea financiară și bugetară. În Grecia avem problema participării Băncii Centrale Europene în troică Aici există un, o problemă, mi se pare că există un conflict de interese. Troica acționează conform instrucțiunilor Eurogrupului. Procurorul Curții de Justiție a Uniunii Europene a declarat că într-un caz cum ar fi OMT, Banca Centrală Europeană nu poate să participe la programe de finanțare care au fost decise în cadrul care se aplică în acest caz Greciei. Așadar, dacă Banca Centrală Europeană cumpără obligațiuni publice pe piețele secundare, trebuie să acorde suficiente garanții de asemenea, în luna martie anului 2015, Parlamentul European a adoptat un amendament pentru ca BCE să iasă din troică. Și vă întreb acest lucru, când va ieși Banca Centrală Europeană din troică? Când va respecta sentința Tribunalului Curții de Justiție? Când va uh, opri acest conflict de interese? și când se va retrage din acest al treilea memorandum care va sărăci și mai mult poporul grec. Curtea de Justiție nu s-a pronunțat în legătură cu acest lucru. Când va părăsi Banca Centrală Europeană Troica? Nu vom fi în Troică pentru totdeauna. Acum eh, trecem printr-o criză. Banca Centrală Europeană respectă legislația în vigoare. Nu noi decidem dacă să părăsim Troica sau nu. Depinde de dumneavoastră, de fapt. Vă mulțumesc. Yes. Θα ήθελα να, θα ήθελα να επισημάνω στον κύριο Ντράγκη ότι ίσως θα πρέπει να... Eu aș dori să-i reamintesc domnului Draghi că poate ar trebui să recitească decizia Curții de Justiție și să citească alineatul 102, unde se spune după, că, după cum, după declarațiile procurorului general în raportul său dacă Banca Centrală Europeană cum achiziționează obligațiuni publice pe piețele secundare, trebuie să acorde garanții suficiente. Iar aceste garanții sunt descrise în punctul 227 al raportului Procurorului General, în care se spune că nu poți să fii pe de, în același timp membru al Troicii și în, acele, în, și în același timp să um, dezvolți programe monetare cum ar fi programul OMT. Nu avem timp pentru uh, întrebări suplimentare atât de lungi. Da, am înțeles ceea ce doreați să spuneți. Îmi pare rău că, insist, decizia finală a mm, Curții de Justiție nu se referă la uh, problema OMT, Outright Monetary Transactions. Bună ziua, doamne, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru munca dumneavoastră în raportul celor, trei, celor cinci președinți. Este un mesaj de încredere pentru viitor. Ați abordat chestiunea reprezentării externe a zonei euro. Articolul 138 al tratatului la care a făcut trimitere și președintele Juncker. În Parlament am uh, fost responsabil uh, pentru un raport în legătură cu rolul Parlamentului European în uh, organizațiile internaționale. Ce putem face imediat în acest sens și ceea ce, ce putem face pentru a atinge un obiectiv comun. Dacă încercăm pe termen scurt să îmbunătățim transparența și responsabilitatea, este Banca Centrală Europeană pregătită să ne spune ce va face în legătură cu FSB și Comitetul de la Basel? Care ar fi relațiile la nivel global uh, în ceea ce privește cea de patru? Pe termen mediu ați insistat cu dreptate în legătură cu democratizarea organelor din zona euro. Această democratizare presupune un control parlamentar dar în ceea ce privește reprezentarea externă în Eurogrup, uh, președintele refuză responsabilitatea în fața Parlamentului. Cum se rezolvă această dilemă? Thank you. Um, first, let me say... Vă mulțumesc. În primul rând, dați-mi voie că să spun că problema re- reprezentării externe a zonei euro este politica monetară, este una care trebuie să fie decisă de către statele membre și Parlamentul European, nu este decisă de Banca Centrală Europeană. În ceea ce privește politicile monetare, este clar, clar reprezentarea externă rămâne în cadrul BCE. În ceea ce privește participarea BCE la FSB și și IBS, atât uh, noi cât și suntem prezenți atât ca BCE cât și SSM. Suntem prezenți, dar statele membre sunt și ele membri ai acestor organizații și în momentul de față și în ultimii ani eforturile au fost ca zona euro să aibă opinii comune în legătură cu aceste probleme. Uneori am reușit, alteori nu. Acest lucru nu a împiedicat un acord în legătură cu mai multe teme care erau în, la, în mare satisfăcătoare pentru statele membre. Însă dacă îmi solicitați o evaluare tehnică în legătură cu felul cum ar putea fi îmbunătățite lucrurile. Da, se, există marjă de îmbunătățire, însă felul cum se vor, pot îmbunătăți decideți dumneavoastră și statele membre. Dacă îmi pot permite, mi se pare că sunteți foarte modest pentru că participați la exercițiul celor cinci președinți, unde vă dați avizul în legătură cu teme foarte politice poate am putea încerca să vedem cum putem să avem mai mare transparență în legătură cu ce se întâmplă la FSB și Comitetul de la Bazel. I think that if uh, the ECB stands ready dacă BCE este pregătită să informeze Parlamentul și Comisia Econ uh, în legătură cu pozițiile sale în aceste organizații și mm, în celelalte. Întotdeauna suntem la dispoziția dumneavoastră. Vă mulțumesc, Fabio De Masi. Domnule Draghi, dacă am înțeles corect, BCE a comandat studii juridice externe în legătură cu justificarea pentru neacceptarea Uh, obligațiunilor elene ca și garanții în viitor, puteți să ne transmiteți rezultatul acestor studii. Ați indicat că riscul unei noi crize financiare uh, este redus, ca și Alan Greenspan de altfel, ce rol vedeți pentru politicile macroprudențiale în Europa, de exemplu separarea anumitor activități de investiții sau bancare de um, activitățile bancare cu amănuntul? De asemenea, în mass media au apărut relatări că o treime din Uh, personalul BCE suferă de risc de burnout sau de epuizare. În ce fel se asigură BCE că se respectă directiva timpului de lucru? Um, contorizați orele suplimentare și din ce motiv Banca Centrală Europeană a introdus o limită de 2 ani uh, pentru numirea gestionarilor la BCE, de ce nu se uh, uh aplică legea plății egale pentru toți angajații. Uh, răspund la toate aceste întrebări. Toate aceste, uh, la a treia întrebare, toate temele sunt uh, în vedere. Am avut uh, sondajul BCE și lucrăm. Toate aceste probleme cu personalul sunt în discuție cu personalul. La a doua întrebare, nu sunt optimist, nu sunt pesimist, sunt uh, realist. BCE și Consiliul de Guvernare reacționează la acest lucru. Uh, reforma structurală este una necesară, trebuie să fim mai capabili să rezistăm la șocuri. Așadar, munca pe reforma structurală a băncilor continuă și pre- Problema principală acolo, dat fiind că sistemul nostru bancar este profund diferit de sistemul bancar din alte state, problema este cum să efectuăm o reformă structurală a sistemului bancar prin care să creăm instituții mai puternice și să cu și cu activități separate ținând cont în același timp de caracterul specific al sistemului nostru bancar și asigurându-ne că băncile nu vor fi într-un dezavantaj competitiv comparativ cu alte uh, jurisdicții unde aceste reforme sunt făcute diferit. Așadar, există o discreție pentru supraveghetorii naționali care își vor coordona pozițiile la SSM. Nu știu, nu știu dacă avem un studiu juridic în legătură cu neacceptarea obligațiunilor elene, însă profit de această întrebare pentru a trece în revistă situația actuală. Consiliul de Guvernare recunoaște că s-a uh, înregistrat un progres considerabil în Grecia, atât pe partea fiscală cât și pe implementarea reformelor în ceea ce au început discuțiile pe al treilea program și le vom continua în următoarele săptămâni. Problema este când uh, reinstituim excepția. Este o măsură foarte importantă pe care trebuie să o avem în vedere, pentru ca un stat să primească o excepție aceasta trebuie să se afle într-un program de asistență financiară, ceea ce este cazul, trebuie să respecte programul, ceea ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni și se va întâmpla și mai mult în următoarele săptămâni, să-și asume programul uh, pe parcursul mai multor guverne și trebuie să respecte ceea ce numim acțiuni prealabile, să dea dovadă de această asumare prin acțiuni convinse, uh, reforme structurale, politică fiscală și alte politici importante. Odată ce se întâmplă acest lucru, mai avem încă un pas care este evaluarea acestei durabilități. După cum știți, Consiliul de Guvernare al BCE și-a manifestat preocupări în legătură cu durabilitatea datoriei. Însă, dacă există un program puternic de reforme care va produce creștere, dar și uh, corectitudine socială, durabilitate financiară și fiscală și se asumă acest program, atunci se deschide perspectiva unei renegocieri uh, a datoriei, ceea ce uh, din nou reflectă asupra durabilității datoriei. Atunci când se întâmplă acest lucru, să nu uităm că programul de uh, quantitative easing are anumite limite și nu putem să achiziționăm obligațiuni în timp ce se face o evaluare. Deci, trebuie să avansăm rapid, să implementăm programele, să luăm acțiunile prealabile, să încheiem această evaluare cu succes. Studies. Sorry, And I don't know. Am fost informat în legătură cu aceste studii de către domnul Ismej, nu știu dacă erau informații confidențiale sau nu. Ernest Urtasun. Mulțumesc, domnule președinte. La conferința de presă, după Consiliul din iulie, ați răspuns la o întrebare și ați spus că chiar dacă marile bănci sunt, din punct de vedere formal, solvabile, conform uh, SSM, BCE a făcut o evaluare dinamică care pune sub semnul întrebării solvabilitatea, având în vedere expunerea acestor bănci la datoria externă și având în vedere impactul politicilor asupra creditelor neperformante. Asta explică și măsura de a nu crește asistența de lichiditate de urgență. Cel puțin o dată s-a văzut în Cipru Uh, că a fost uh, aprobată uh, asistență de lichitate de urgență, ELA, și, pentru o bancă ce avea capital privat negativ. Chiar dacă la momentul respectiv autoritatea națională spunea că instituția era solvabilă. Din aceste tratate, tipe de tratament diferențiat, putem să ajungem la concluzia că evaluarea de solvabilitate prin mecanismul de supraveghere este fundamental și că uh, nu există uh, că uh, Consiliul de Supraveghere nu are suficiente competențe. Și încă o întrebare. Credeți că regulile pentru ELA sunt suficient de clare? Și încă un punct. Ați fost criticat pentru deciziile uh, luate pentru Grecia pentru că au fost prea mult uh, au fost prea coordonate cu deciziile Eurogrupului. Credeți că a fost afectată independența BCE? Mulțumesc. Voi încerca să răspund pe scurt la prima întrebare. Nu, nu există o asimetrie. Ne bazăm pe evaluarea uh, autorității de supraveghere relevante, în cazul Ciprului Banca Centrală Națională și în cazul Greciei SSM. În, la al doilea punct privind ELA, cred că lucrul, lucrurile sunt foarte clare. Regulile ELA nu au prevăzut niciodată uh, o acordare de lichidități să fie uh, necondiționată și, ne, și nelimitată, cum au, critic, cum au solicitat unii critici. Și nu s-a spus niciodată că solvabilitatea băncilor trebuie să fie uh, evaluată în mod dinamic, cum au spus criticii din cealaltă parte. Și asta mă duce la răspunsul la a treia întrebare. Uitați, am fost criticat și de dreapta și de stânga. BC este criticată pentru că nu a, res, nu a redus și nu a suspendat ELA de vreme, uh, că nu a redus-o la zero, uh, cauzând prăbușirea sistemului bancar elen și a fost criticată și când a menținut ELA, nu că n-a redus-o, dar a și menținut-o la nivelul uh, actual deci, uh, criticii sunt uh, ce sunt și eu, în principiu, sunt mulțumit de independența BCE. Domnul Urtasun, mai am timp, dacă îmi permiteți. Nu, erau trei minute pentru răspuns. Două pentru întrebare, trei pentru răspuns. David Coburn. Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi un punct referitor la procedură înainte de intervenția mea de două minute. Președintele, spuneți-mi repede. Regatul Unit are 55 de milioane de euro capital la BCE, noi nu... Microfonul vorbitorului este întrerupt. Președintele, nu este o solicitare de respectare a regulamentului de procedură. Deci, BCE-ul nu are un uh, loc um, și un drept de vot uh, la BCE. Cred că ar trebui să îi permiteți colegului uh, Flanagan din Irlanda, care nu este în comisie, dar care ar dori să-i adreseze o întrebare domnului Draghi referitoare la faptul că nu a apărut în fața Parlamentului irlandez pentru a discuta acuzațiile că uh, BCE a amenințat să prăbușească economia europeană dacă băncile irlandeze și poporul irlandez nu își asumă datoriile băncilor germane și altele. În schimb, s-au impus, mai, s-au impus mai multe datorii irlandezilor decât s-au impus germanilor după Versailles. Cred că ar trebui să-i permiteți acestui domn să vorbească pentru că înțelege lucrurile mai bine decât mulți. Este irlandez, a suferit de pe urma acestor uh, măsuri și cred că ar trebui să-i permiteți să intervină. Thank you. I've just to clarify this point. Mulțumesc pentru a clarifica acest punct dacă doriți să-i oferiți uh, timpul de intervenție al grupului dumneavoastră, puteți. Vă rog să nu mă întrerupeți, spune președintele. În ceea ce privește chestiunea irlandeză, s-a luat o decizie a coordonatorilor să se includă acest uh, subiect în următorul uh, dialog monetar în noiembrie. În noiembrie va exista posibilitatea de a discuta acest subiect și domnul Draghi va fi prezent. Este decizia coordonatorilor V-ați folosit timpul pentru întrebare? Domnul Coburn, fără microfon. Președintele, vă rog să nu întrerupeți această reuniune. Domnul Coburn, dar fără microfon. La reuniunea coordonatorilor am căzut uh, de acord uh, să discutăm asta. Domnul Draghi a intervenit în fața Parlamentului Irlandez și acest lucru se va discuta în noiembrie. Putem trece la următorul vorbitor, Bernard Monod. Merci, Monsieur le Président, Monsieur Draghi. Dans la politique de la BCE... Mulțumesc. Mi se pare că politica BCE este contradictorie în momentul de față și ar vrea unele clarificări. Pe de o parte, lucrați în mod indirect pentru a sprijini creșterea economică, se scade rata dobânzii, este la nivelul cel mai scăzut uh, înregistrat vreodată, plus se folosesc instrumente uh, alternative, să spunem așa, OMT-urile, LTRO, TLTRO și așa mai departe. Pe de altă parte, încercați să contrați uh, amenințarea deflației însă până acum lucrurile nu funcționează prea bine, chiar dacă obiectivul politicii dumneavoastră este acesta. Pe de altă parte, BCE-ul um, dorește reforma tratamentului titlurilor suverane, care acum uh, sunt uh, asociate cu un risc zero de faliment al statelor europene. Asta duce la stabilitatea băncilor care dețin aceste titluri. Doriți uh, un, o rată de, pon, de ponderare variabilă însă asta va duce la o degradare a solvabilității și va diminua capacitatea băncilor să-și asume alte riscuri, riscuri, deci să ofere creditare. Este exact opusul uh, obiectivului dumneavoastră și anume de a lua parțial uh, agențiilor de uh, rating din putere. Aș vrea să știu cum explicați această contradicție în obiective. Thank you. Uh, actually, uh, I don't think there is any contradiction. De fapt, cred că nu există o contradicție. Avem o politică monetară um, flexibilă și vom continua să facem asta în conformitate cu mandatul nostru, care prevede o inflație de 2%, apropiere de 2% sau sub. Și suntem departe de acest obiectiv acum politicile noastre, de fapt, funcționează, pentru că chiar dacă perspectiva pentru economia globală sunt destul de sumbre, există evoluții pozitive în partea de creditare și aș vrea să vă atrag atenția asupra lor. Evoluții pozitive în zona euro. vedem că piața de, piațele de creditare își revin în mod uh, continuu. Toate studiile pe care le efectuăm de ambele părți, de partea băncilor de acordare de creditare, dar și de partea IMM-urilor care primesc uh, credite, ne arată că rata de creditare a, a crescut, nu numai ca volum, dar și, și acest lucru este foarte important, uh, s-a extins. Deci, practic, se uh, a crescut creditarea în uh, statele supuse unui stres, dar și în celelalte. Rata dobânzii pentru creditare a scăzut. Noi folosim un indicator compus pentru rata dobânzii și asta ne arată că această acest indice a scăzut cu 70 uh, de puncte de la uh, anunțarea măsurilor de facilitare a creditării și am văzut în plus că diferența între marii uh, debitori și micii debitori a uh, scăzut. Deci, aceste evoluții pe piețele de creditare par să consolideze ideea și impresia că uh, Um, redresarea continuă. Este vorba de o redresare um, regulată, nu foarte uh, mare, dar um, care progresează uh, în mod continuu. Avem de asemenea o îmbunătățire moderată, foarte moderată, trebuie spus, pe piața forței de muncă. Și iată o altă diferență față de trecut. Uh, Uh, această redresare este um, cauzată mai ales de consumul intern. Și asta arată că, de fapt, politicile noastre funcționează. Există o contradicție cu politicile noastre de supraveghere? Cred că asta este întrebarea pe care o adresați. Voi da un răspuns general și apoi specific referitor la Um, obligațiunile suverane și uh, evaluarea riscului pentru acestea. În general, nu există un, uh, o contradicție între o politică monetară flexibilă și o supraveghere îndeaproape a sistemului bancar. Dacă o bancă este slabă și nu are capital, nu va uh, oferi credite. Dacă o bancă și-a investit activele în uh, Um, domenii riscante nu va oferi creditare. Deci este nevoie de acțiuni de supraveghere puternice pentru a ne asigura că redresarea este acompaniată de un sistem de creditare puternic. Aceasta este experiența pe care am avut-o în 2010, 2011 și aproape în întregul an 2012. Totul pe partea macroeconomică era la, era corect pentru a stimula redresarea și totuși sistemul bancar nu oferea, nu acorda creditare economiei reale. Din fericire am reușit să depășim această etapă. De ce? Pentru că băncile s-au consolidat în mod semnificativ înainte și în urma uh, evaluării cuprinzătoare prin SSM. Și acum vedem că um, creditarea crește deci o supraveghere puternică trebuie să fie bazată pe fapte, bineînțeles, și pe o evaluare realistă a riscului. Deci o acțiune puternică de supraveghere nu este în contradicție cu o politică monetară flexibilă. Este de fapt o precondiție pentru acest tip de, de politică monetară și pentru ca ea să acționeze asupra uh, uh, economiei. Sunt convinsă că cealaltă întrebare referitoare la obligațiunile de stat o, vo, o va adresa și altcineva și voi răspunde atunci. Mulțumesc, Danuta Hübner. Da, mulțumesc. Două întrebări. Una ce ține de raportul celor cinci președinți și pot spune că uh, spre frustrarea mea mă uit la reacția unor state membre și văd că nu sunt foarte entuziaste. Asta ne arată că s-ar putea din nou să avem o abordare bazată pe compromis uh, și vom obține nu ce este necesar, ci numai ce este fezabil politic. În ceea ce privește sistemul de garantare a depozitelor, nu știm când uh, va veni propunerea din partea Comisiei, dar presupun și sper că va fi finanțat uh, de către bănci cu un mecanism de protecție fiscal credeți că ar fi posibil sau vi s-ar părea util dacă acest fond de garantare a depozitelor ar fi combinat cu fondul de rezoluție? Și o a doua întrebare legată de politica monetară. Cred că o politică monetară prea flexibilă va trebui să fie compensată într-o bună zi. Um, acest quantitative easing uh, va trebui compensat la un moment dat. Deci uh, se pune întrebarea riscurilor pentru această uh, perioadă de rata dobânzii scăzută. Um, ce credeți că va trebui făcut în viitor pentru a, tocmai pentru a compensa acest lucru? Mulțumesc! ducerea la bun sfârșit a Uniunii Bancare, după cum uh, spuneam la început, necesită pași pentru crearea unui sistem european de, de garantare a depozitelor și solicit și necesită punerea în practică a uh, fondului de rezoluție. Toate acestea fac parte din angajamentele pe care și le-au asumat în mod solemn statele membre când au creat Uniunea Bancară. Nu cred că ar trebui să subestimăm complexitatea politică uh, și cea economică a ambelor inițiative. Însă s-au luat angajamente și acum ele trebuie respectate. Sistemul de garantare a depozitelor are clar uh, avantaje față de sistemele naționale. În primul rând că cel european le-ar consolida pe cele naționale, dar în al doilea rând s-ar obține un obiectiv care, pe care l-am urmărit în ultimii cinci ani și anume să um, slăbească legătura între bănci și uh, obligațiunile de stat. Băncile fac parte real acum din Uniunea Bancară. Avem o supraveghere unică, avem un fond de rezoluție și tratăm băncile la fel peste tot. De ce nu ar fi tratați exact la fel și depozitarii peste tot în întreaga Uniune? Este o chestiune de principiu aici pe care trebuie să o avem în vedere. Mă întrebați referitor uh, la ieșirea din această politică pe care o avem acum. Este clar că avem instrumentele necesare. Aș spune pur și simplu că E o problemă pe care încă nu are sens să ne opunem. Mulțumesc. Paul Tang. Mulțumesc, Paul Tang. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Draghi, pentru prezență. Probabil că e prea devreme să vorbim despre o ieșire. Aș vrea să vă pun cel puțin două întrebări. În The Economist de săptămâna aceasta era pe prima pagină Jeremy Corbyn care duce Partidul Laborist înapoi în anii 60. Ceea ce nu e de fapt corect, pentru că ce lider politic vorbea despre uh, relaxarea cantitativă în anii 60? Nimeni, dar Jeremy Corbyn vorbește, el spune că avem nevoie de uh, relaxare cantitativă pentru popoare și nu pentru bănci. Cred că este foarte interesant pentru că unii economiști sunt de acord cu el, ceea ce face lucrurile și mai interesante și chiar și aici în Parlament s-au vehiculat aceste idei dacă nu cumva ar putea să se financeze prin EFSI uh, unele din aceste programe de relaxare cantitativă. Deci eu tind să fiu de acord și uh, se spune că ce ne trebuie acum sunt fonduri elicopter, deci ca să avem o intervenție rapidă, nu doar în zona euro și în Regatul Unit, ci și în SUA și în China. Cam asta e situația. Eu mă bucur că vorbiți despre eficiența programelor uh, acestora, că vorbiți de ratele dobânzii și însă sunt economiști și neeconomiști care discută despre eficiența programului dumneavoastră. Eu aș vrea să uh, știu în ce măsură contribuie programul dumneavoastră la investiții de către IMM-uri și alte firme. Mulțumesc! Well, the answer... Ca să vă răspund la ultimul punct, răspunsul este da, programul este eficient și uh, vom vedea din ce în ce mai multe, vedem uh, că creditul se redresează, vedem că rata de uh, creștere în unele din statele cu probleme este revizuită uh, în creștere în, pentru prima dată de mulți ani și se produc noi împrumuturi, pentru că acum vorbim despre fluxuri nete. Respectiv, aceste înseamnă că e mai mult decât că se ajunge la sfârșitul vechilor împrumuturi. Deci e un proces, e treptat, dar există. Și este treptat pentru că în multe situații sunt încă credite proaste care apasă bilanț, bilanțul băncilor și fac ca noile împrumuturi să fie mai dificile, însă există. Și aș vrea să mai adaug că sunt episoade interesante aici care arată eficiența și efectivitatea programelor noastre. De exemplu, programul Teltro a ajuns la 387 de miliarde de euro. Și avem probe că cei care au accesat cel mai mult acest program sunt cei care împrumută mai mult și împrumută mai mult IMM-urilor de asemenea, sunt actorii la care ratele dobânzilor au scăzut cel mai mult. Deci se pot face legături interesante între programele noastre și efectele lor. În al doilea rând, timp de sute de ani, băncile centrale au injectat fonduri în economie, fie prin intermediul băncilor, fie și și sau prin al piețelor. Sigur că se discută aceste idei, se discută peste tot, iar BCE-ul uh, face parte din aceste discuții în foruri academice și în alte instanțe. De asemenea, nu trebuie să subestimăm unele aspecte juridice care se pot aplica zonei euro și BCE-ului. Deci trebuie să ne întrebăm dacă aceste fonduri elicopter uh, respectă tratatele și așa mai departe. Nu vreau să o spun pentru a prejudicia procesul de luare a deciziilor într-un fel sau altul. Uh, gravitatea publică, gravitatea provocărilor ar presupune să folosim toate instrumentele disponibile uh, pe care le cunoaștem. Și asta știm acum. Mulțumesc. Thank you, Pablo Zalba. Mulțumesc, Pablo Zalba. Gracias, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu dumneavoastră că încrederea este cheie pentru a consolida redresarea economică. Sunt de asemenea de acord că politica monetară nu poate să transforme recuperarea ciclică într-una durabilă în timp. Însă mă îngrijorează și incertitudinea de pe piețe în momentul actual. Incertitudinea în legătură cu politica monetară americană, care unii spun că afectează mai mult statele terțe decât uh, Uh, creșterea dobânzilor și uh, în legătură cu ceea ce se întâmplă în China prin uh, instabilitatea piețelor. Așadar, credeți că această incertitudine va persista mai mult timp? Și a doua întrebare, dacă incertitudinea continuă, Înțeleg că dumneavoastră veți continua cu programul de facilitare cantitativă, însă dacă va continua această incertitudine? Uh, vă gândiți să luați măsuri de politică monetară mai ambițioase sau mai agresive? Am auzit uh, recent uh, una, care ar fi una dintre acestea, eliminați complet posibilitatea de a lua măsuri suplimentare mai agresive și mai ambițioase, oricum le-ați denumit dumneavoastră. Vă mulțumesc. Thank you very Mulțumesc foarte mult! Este clar că suntem și vom fi încă o perioadă într-o situație în care politicile monetare se află pe căi divergente în întreaga lume. În alte jurisdicții, redresarea devine tot mai puternică și în alte zone, cum e zona noastră, redresarea continuă, dar este treptată și se află doar în faza timpurie. Vorbim despre perspectivele de inflație pe termen mediu, v-am spus că acestea au fost revizuite și scăzute prin revizuire la proiecțiile macroeconomice pe septembrie. Așadar, această nesiguranță există. A doua întrebare a fost în ce măsură această nesiguranță va um, stimula acțiunea de politică monetară a BCE? Ce am spus în uh, diferite rânduri este că dacă nesiguranța este sursă de volatilitate și dacă această volatilitate creează o um, cu o stricție nedorită a condițiilor de finanțare, acest lucru ar uh, înrăutăți perspectivele noastre de inflație pe termen mediu și atunci am reacționa. Și am reacționa, așa cum am spus, luând diferite măsuri care sunt posibile. Mulțumesc. What can... May I? Yes. O întrebare foarte scurtă, dacă îmi permiteți. Ce fel de acțiuni veți uh, întreprinde, dacă veți decide să acționați. Vedeți, uh, politica noastră monetară actuală este eficientă, după părerea noastră, deci uh, o păstrăm înainte de a uh, analiza alte ipoteze de acțiuni. Dar suntem capabili să acționăm, dacă va fi necesar, uh, și am spus că programul nostru, proiecțiile noastre sunt bazate pe o implementare de plină acestui program care se va încheia în septembrie și la nevoie va merge mai departe. Thank you, Peter. Mulțumesc, Peter Zimon. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt foarte multe dezbateri cu bănci mici regionale și din care reiese că din perspectiva lor politica dobânzilor a BCE corelată cu costurile uh, redresării este uh, creatoare de dificultăți. Contribuțiile la microfonul se întrerupe. Contribuțiile la fondul de rezoluție și așa mai departe, dar și costuri indirecte uh, apasă băncile regionale, băncile mai mici și le împovărează mai mult decât pe cele mari. Sunt bănci care, cu, care trebuie să închidă sucursale întregi ca să facă față. Uh, cum doriți să uh, împiedicați ca prin acest mix de măsuri uh, să nu fie afectate instituțiile mici, locale, dat fiind că cresc costurile și la următoarea criză bancară vor avea de suferit uh, aceste bănci, care în ultima criză au fost relativ stabile. Și a doua întrebare merge cam în aceeași direcție. În ceea ce privește uh, reglementarea la care Parlamentul nostru a uh, participat foarte mult prin ABE și reglementările de nivel 2, și în această privință vreau să vă întreb dacă ați fi de acord ca băncile mici și mijlocii, ca de exemplu la credite de peste 25.000 de euro, Uh, acum, la ora actuală, au de respectat uh, termene de 150 de zile la credite de peste 25.000 de euro. Cum veți uh, adapta aceste măsuri? Noi v-am mai întrebat și în trecut și eu și colegul Gigold și ați spus că dacă va fi nevoie de măsuri de facilitare pentru IMM-uri se vor lua, dar nu ați numit aceste măsuri și m-ar interesa să ne dați mai multe detalii. Let me respond to your first... Am să vă răspund la prima întrebare. Politica monetară actuală este așa cum este pentru că avem un mandat de a ajunge la o stabilitate a prețurilor pe termen mediu, deci uh, de a avea o rată a inflației în jur de 2% pe termen mediu. Acesta este mandatul nostru. Mandatul nostru nu este să ne asigurăm că băncile sunt profitabile. Din această perspectivă, noi nu vom mări ratele dobânzii pentru că unele bănci mici din unele părți din zona euro au o problemă la profituri. Desigur, cunoaștem uh, riscurile uh, implicate pentru stabilitatea financiară, dar acestea trebuie tratate prin alte instrumente. În al doilea rând, creditele ANA. Noi dorim să strângem date pe baza unor cerințe armonizate pentru toate statele membre. Informația din acest program este granulară și, uh, de asemenea, este important să avem un set de date complete și similare, comparabile în toate jurisdicțiile. Deci e foarte important uh, să avem aceste date din toate jurisdicțiile funcționale. Ca să vă dau exemple, creditele ANA pot fi folosite pentru a se trata probleme relevante pentru politica monetară, de exemplu, oferirea de credite pentru categorii diferite de împrumutători. Acum știm ce se întâmplă A, și deci ar fi o diferență ar însemna mult să avem date reale pentru a ne putea crea politicile. De asemenea, am putea să folosim uh, aceste informații și pentru operațiunile de credit, de, pentru operațiunile monetare, deci am avea o bază mai mare de garanții pentru politica monetară. Ar trebui să calibrăm diferite controle de risc și măsuri de uh, stabilire de garanții, ca să putem să evaluăm riscul de credit, ca să evaluăm haircut-urile necesare pe baza unor date. Se va uh, susține supra, uh, supravegherea stabilității financiare și se va oferi o bază pentru cercetarea economică. După cum știți, gradul de uh, informații, de cunoaștere Uh, pe care îl avem uh, despre economia zonei euro este mare, dar ar trebui să fie și mai mare. Ar trebui să aflăm tot mai multe despre economiile noastre. Ele sunt atât de complexe, atât de diverse, încât trebuie să continuăm să ne ameliorăm cunoștințele. De asemenea, ne-ar uh, ajuta să monitorizăm riscurile de stabilitate financiară. Deci acest proiect ar avea foarte multe beneficii, care bineînțeles că presupun și costuri, dar eu sunt convins că aceste costuri pot fi um, adaptate în așa fel încât să nu fie de nesuportat pentru anumite bănci. Am toată încrederea. Și de altfel, industria bancară ar avea și ea de câștigat din acest proiect. am avea acces la mai multe informații, am oferi băncilor mai multe posibilități de uh, a stabili referințe pentru operațiuni, comparând cu realitățile transfrontaliere din alte țări. Deci, trebuie să continuăm acest proiect în ciuda costurilor sale, care sunt relevante, dar trebuie să le adaptăm la posibilitățile băncilor. Mulțumesc, domnul Niedermayer. Mulțumesc și mulțumesc, domnule președinte, pentru că ați venit și aș dori să vă urez toate cele bune în uh, munca dumneavoastră. Am două întrebări simple. În timpul crizei elene, BCE-ul a jucat un rol destul de important în anumite momente, pentru că practic a acordat lichidități economiei elene. În acea perioadă, solvabilitatea băncilor elene se baza pe presupunerea că guvernul elen va putea să negocieze un nou program. Și deci, vreau să vă întreb următorul lucru și cred că, cred deci că BCE-ul a avut o poziție foarte politică. Eu mă întreb în ce măsură credeți că regulile actuale sunt bune și dacă uh, v-ar deranja, dacă BCE-ul s-ar mai trezi într-o astfel de situație pe viitor. A doua întrebare se referă la China. China a fost o economie foarte performantă timp de mai multe zeci de ani și acum este uh, punctul slab al economiei globale. Încetinește și probabil că va atrage și încetinirea economiilor BRICS, celorlalte state BRICS. Cum priviți efectele politicii monetare din China, mai ales politica valutară, adoptată pentru a stimula creșterea în anumite părți ale Chinei și, de asemenea, considerați că este consecventă cu ambițiile chineze referitoare la uh, moneda respectivă? Mulțumesc! Mulțumesc! Am să răspund întâi la a doua întrebare. Am luat notă de faptul că China, ca și toate celelalte economii din G20, și-a um, respectat uh, obligațiile din cadrul măsurilor G20 uh, ce țineau de politica monetară. În ceea ce privește măsurile din China și din alte jurisdicții, acestea sunt orientate, sunt argumentate, sunt motivate spre obiective ale economiei uh, interne. Acestea au efecte asupra ratei de schimb, dar acesta este un rezultat al politicilor, dar nu este principalul lor obiectiv. Este important ca China să-și continue acțiunile de a obține uh, o mai mare convertibilitate și o rată de schimb determinată pe deplin de piețe. Și este foarte important ca China să continue cu reformele structurale. La prima întrebare, eu aș uh, nega că deciziile ei au fost politice. Aș uh, spune de ce asistența uh, de lichidități este acea asistență acordată instituțiilor care au suficiente garanții iar garanțiile băncilor elene sunt formate de obligațiuni de stat elene. Deci, deciziile guvernului elen influențează valoarea obligațiunilor și deci influențează garanțiile și decizia de a se uh, continua sau de a se crește sau de a scădea lichiditatea, uh, asistența de lichiditate de urgență. Sunt și situații în care valoarea garanțiilor crește. După un timp, însă, aceasta a scăzut foarte mult. Noi am decis că circumstanțele erau de așa natură încât valoarea garanțiilor nu era suficientă ca să se acorde o mărire a aportului urgent de lichidități. Dați-mi voie să vă spun că noi, nu, noi am decis să nu scădem aportul urgent de lichidități, și să-l menținem la nivelul actual, care este cel mai mare care a fost vreodată acordat unui stat din zona euro. Și apoi, când s-au luat deciziile necesare pentru ca situația să fie depășită, și aceste decizii au avut un efect pozitiv asupra valorii garanțiilor, Aportul urgent de lichidități a fost mărit și uh, nu au fost obiecții în acest sens în Consiliul uh, Director. Ceea ce arată că nu a fost o decizie politică, că a fost practic o decizie bazată pe regulile noastre, iar în regulile noastre nu se stipula că uh, aportul de, de urgent de lichidități trebuie să fie nelimitat și necondiționat. Uh, și nu se spunea nici că aceste decizii referitoare la solvabilitatea băncilor trebuie să fie luate imediat și că trebuie să stipulăm dacă vor fi sau nu uh, uh solvabile pe viitor. Și ca să vă spun o idee generală, BCE nu este instituția care decide ce uh, membru să rămână în euro sau nu. BCE-ul lucrează pe baza ideii că toți membrii UE vor continua să uh, vor tinde către intrarea în zona euro. Alte instituții iau aceste responsabilități. Mulțumesc, Pervan Șperet. Mulțumesc. Ați evocat în introducere dezbaterea în legătură cu o trezoreria zonei euro. Pentru că este vorba, de fapt, de un buget al zonei euro. S-a vorbit de asemenea și despre responsabilitatea democratică. Nu are niciun rost în starea actuală a zonei euro să vorbim despre un parlament al zonei euro dacă nu vorbim despre un buget al zonei euro, pentru că despre asta este vorba. O asemenea capacitate ar uh, duce la o suficientă, uh, un suficient răspuns la nevoile democratice. Însă zona euro, unde sunteți limitat, dar ați făcut mult, să înțelegem că nu se poate face totul, însă apare momentul în care se pune chestiunea capacității bugetare. Putem să avem în vedere și mișcări contra anticiclice în raportul celor cinci președinți, dată fiind situația economică din zona euro, dată fiind perspectiva cadrului economic mondial, dar și a economiilor anumitor state membre ale zonei euro, considerați că avem timp pentru toate aceste lucruri. Nu cumva trebuie să mergem mai repede și că această uh, abordare etapă cu etapă în care uh, introducem uh, Uh, responsabilitatea, adică nu iaua și nu oferim și un zăhăren, un fel de stimulent. Uh, și femeiul s-a exprimat în legătură cu datoria suverană. Ați răspuns că înainte de a ne ocupa de datoria suverană, trebuie ca statele membre să își asume responsabilitatea, dar nu vi se pare că într-o situație de inflație și creștere scăzută, Există o problemă intrinsecă uh, ca statele membre să își respecte angajamentele în ceea ce privește rambursarea datoriei. Um, I, I couldn't agree more with your... Sunt de acord cu ceea ce a spus, în primul rând într-un sens, mesajul raportului celor cinci președinți este că sunt anumite angajamente pe termen scurt care trebuie să fie respectate, însă acestea nu sunt doar angajamente pe termen scurt, ci angajamente care pe, pregătesc o viziune pe termen lung. Această viziune pe termen lung se caracterizează în mod larg de a doua parte a raportului de obiectivele și angajamentele pe termen lung. Nu este un lucru foarte simplu, însă acolo se va uh, duce bătălia în următoarele luni. Dacă sunt statele membre să, pregătite să își asume aceste angajamente pe termen scurt, însă în al doilea rând să prezinte cetățenilor o viziune pe termen lung adoptată acum. După aceea, bineînțeles, va fi nevoie de mulți ani pentru a duce la capăt uh, lucrurile din raportul celor cinci președinți. Însă decizia politică trebuie să fie luată acum, provocarea pe care o prezintă raportul celor cinci președinți uh, statelor membre. A doua întrebare. Aveți o, dacă există o inflație scăzută, există și dobânzi scăzute, ceea ce înseamnă că pentru datoria publică lucrurile se echilibrează într-o câțiva și um, majoritatea datoriei este cu dobândă variabilă oricum, deci nu cred că putem schimba regulile în funcție de rata inflației. Cea mai bună modalitate de a plăti datoria pentru statele care în anumite condiții au o datorie durabilă este să uh, depășească această datorie. Deci să ia toate acțiunile care să uh, consolideze creșterea. Vă mulțumesc, Fulvio Martușelu. Mulțumesc, domnule președinte. În urmă cu câteva zile, Bloomberg a publicat o scrisoare confidențială a președintelui băncii italiene către BCE, în care se acuza BCE că a luat decizii arbitrare și injuste. care ar fi putut să compromită redresarea economiei. Aș dori să-mi confirmați existența acestei scrisori și dacă acțiunile respective ar fi putut, ar fi avut potențialul de a compromite redresarea. În al doilea rând, două bănci eh, populare din regiunea Veneto sunt în dificultate. Există un viitor pentru aceste bănci populare din Italia? Nu voi comenta în legătură cu documente filtrate către Bloomberg, indiferent de unde provin acestea. Câteva remarci în legătură cu acțiunile actuale de supraveghere în legătură cu așa zisele STREPS. Am avut o discuție a avut loc o discuție generală care trebuie să se termine. Nu a fost, nu s-a încheiat. După încheierea discuției, toate băncile vor fi ascultate și punctele lor de vedere vor fi luate în considerare. Sunt multe eforturi pentru a păstra acțiunea de supraveghere în uh, același domeniu unde a existat în alte contexte, cum ar fi în Regatul Unit. Deci nu există nicio dorință de a plasa băncile într-un uh, dezavantaj competitiv. Suma capitalului în medie necesar nu este excepțională uh, este o medie care poate ajunge până la 55%. Este o medie în care creșterea cerințelor de capital ar putea să fie mai problematice. Însă băncile sunt, diferă între ele și condițiile lor inițiale diferă pentru că uh, supravegherea națională S-ar putea să nu fie aceeași și uh, a, întreprindem aceste a, uh, acțiuni din trei motive, evaluarea de risc, a, uh, conformitatea cu Basel 3, care este foarte important, și cu celelalte a, cerințe, TILAC, rata de Uh, multiplicare care au fost deja convenite. Aceasta este situația în momentul actual. Majoritatea băncilor deja au niveluri de capital care depășesc cu mult uh, nivelurile necesitate de, de către SSM. Deci nu există motive să credem că ar putea să submineze redresarea. În general, repet ceea ce am mai spus, pentru a avea bănci puternice, este mai bine să ai bănci puternice pentru redresare decât să ai bănci slabe. Deci, o acțiune de supraveghere care duce la bănci mai puternice uh, este un lucru bun, cu toate că ar putea să existe consecințe negative pe, pe termen scurt pentru băncile care nu au la dispoziție suficiente lichidități. Însă veți putea pune aceste întrebări președintelui SSM când va compărea în fața dumneavoastră. A doua întrebare, dacă există un viitor pentru băn- micile bănci. Mi este foarte greu să vă răspund dacă banca este bine capitalizată, dacă împrumută bine, dacă este, își gestionează riscul bine, atunci da, dimensiunea în sine nu reprezintă o limită a activității bancare. În anumite condiții, dimensiunea este importantă și o scară mai mare poate să fie mai bună, dar nu se aplică întotdeauna aceleași condiții. Vă mulțumesc, domnul Fernandez. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Draghi, pentru uh, vizita dumneavoastră. Intervenția dumneavoastră ne îmi pune mai multe întrebări. Turbulențele din această vară Uh, ne-au făcut să ne gândim că este nevoie de mai mult timp, dar dacă este nevoie de mai mult timp și nu întreprindem nimic, înseamnă că uh, termenul în care Banca Centrală Europeană a uh, decis să introducă facilitarea cantitativă s-a deplasat în viitor. În al doilea rând, acea uniune a piețelor de capital și fluxul de finanțare dintre, dinspre canalele bancare către alte entități financiare. Întreaga Uniune își dorește să crească, să canalizeze finanțarea prin intermediul noilor entități, însă, după cum ați spus, aceste, aceste entități non-bancare sunt în afara capacității de supraveghere a BCE, pentru că nu sunt uh, entități bancare. Eu cred că ar trebui să încercăm să promovăm Uniunea Piețelor de Capital, dar fiind uh, conștienți de riscurile din ce în ce mai mari pe care le presupune această finanțare. Pentru că nu există o capacitate de intervenție directă. A treia întrebare, în raportul celor cinci președinți se vorbește de un instrument anticiclic. Uh, cum poate să uh, asigure acest instrument anticiclic rezolvarea problemei șomajului? Vă mulțumesc. După cum am mai spus, considerăm că facilitarea cantitativă a fost eficientă, am văzut îmbunătățiri în ceea ce privește piețele de credit în zona euro și vedem îmbunătățiri și pe piața muncii. Am eh, recunoscut însă că au crescut și riscurile și le monitorizăm continuu Consiliul de Guvernare este pregătit și uh, dispus să acționeze dacă va fi necesar. Am menționat posibilitatea ca acest uh, program să fie extins după luna septembrie și am menționat că ar putea să fie ajustat în dimensiune și uh, componență, precum și gândire. Și ca semn că Consiliul de Guvernare de Guvernanță este dispus să ajusteze acest program ca semn că Consiliul de Guvernanță este pregătit să revizuiască acest program pentru a se asigura că este implementat pe deplin, vă dau exemplu de a schimba limita de emisie de la 25 la 33. La a doua întrebare, în legătură cu Uniunea Piețelor de Capital, să fie foarte clar faptul că unele activitățile de intermediere au ieșit din sistemul bancar către instituții non-bancare, nu reprezintă o evoluție negativă. Este în parte un lucru natural pentru că um, băncile trebuie, au fost garantate și alte instituții uh, intră și ele pe piață, alte entități. Am văzut cât ne-a costat uh, faptul că ne-am bazat doar pe uh, bănci pentru credite. Acest lucru a împiedicat redresarea rapidă în 2011 și 2012. atunci când acest uh, sector bancar din umbră crește în dimensiune, apar uh, aspecte care trebuie să fie vizate prin instrumente macroprudențiale. Deci există argumente pentru a avea o autoritate de supraveghere pentru entitățile non-bancare. Deci împărtășim această opinie. Vă mulțumim, Darius Rosati. Mulțumesc, domnule Draghi, pentru prezența dumneavoastră. Aș dori să vă întreb în legătură cu acest, funcția de împrumutător de ultim resort al Băncii Centrale Europene. Ați reușit să calmați situația în 2008 fără să cheltuiți niciun singur euro. Știu că această decizie nu a fost luată unanim în Consiliul de Guvernanță și aș dori să îmi dați argumente în favoarea ca Banca Centrală într-o uniune monetară cum ar fi a noastră uh, să fie un asemenea împrumutător uh, final comparativ cu argumentele contrare care sunt uh, ridicate de către reprezentantul unei singure bănci care are un rol important în Consiliu. Am o problemă în răspunderea la răspunsul acestei uh, întrebări, pentru că pentru mine această funcție de împrumutător nu a fost niciodată pentru guverne, nu acest uh, rol de împrumutare către guverne este interzis. Articolul 123 interzice finanțarea monetară. Deci, atât programele noastre OMT și cât și de facilitare cantitativă sunt formulate pe piețele secundare. Atunci când un guvern nu are acces la piață, necesită o excepție și chiar în, acel, chiar în acest caz achiziționăm pe piețele secundare pentru a clarifica întrebarea, pentru că nu a fost suficient de clară. Mă gândesc la situațiile în care avem un episod de panică pe piață care poate să plaseze presiune asupra uh, obligațiunilor unui stat care este solvabil, dar care poate să ajungă să aibă probleme de lichiditate. O situație de echilibru prost pe piața financiară. Care uh, vedeți să fie rolul Băncii Centrale Europene într-o Uniune Monetară pentru a nu permite instaurarea acestui echilibru prost? În acel moment, în august și septembrie 2012, am făcut exact ceea ce sugerați dumneavoastră. Banca Centrală Europeană ar fi dispusă să achiziționeze obligațiuni pe piața secundară ale acelui stat dacă statul respectiv ar avea politici credibile. Nu trebuie să cumpărăm obligațiuni atunci când politicile nu sunt credibile, pentru că atunci BCE ajunge să cumpere toate obligațiunile de pe piață, pentru că atunci Banca Centrală Europeană ajunge să achiziționeze toate obligațiunile pentru că politicile statului respectiv nu sunt credibile. Este necesar așadar ca um, statul respectiv să uh, se angajeze în programe de asistență financiară din ESM. Este un împrumutător de ultim resurs, resort în limita politicilor economice și în sensul tratatelor. Thank you, Costas Mavridis. Mulțumesc, Costas Mavrides. Domnul Draghi, da. De altfel, uh, nu, nici nu trebuie să vă amintesc um, că, că consecvența, uh, conformitatea uh, OMT um, cu tratatele a fost aprobat, a fost confirmată de Curtea Europeană de Justiție. Mulțumesc, domnule președinte. Referitor la întrebarea privind uh, ELA în perioada 2012-2013, uh, cred că întrebarea este următoarea. Cine avea responsabilitatea juridică pentru luarea deciziilor în momentul respectiv? Unitatea de supraveghere locală la nivel național sau la BCE? pentru banca IKEA. Domnul Constanciu, în urmă cu câteva săptămâni, a răspuns la o întrebare uh, Reuters referitor la criza Elena, spunând Din punct de vedere juridic, nicio țară nu poate fi dată afară. Uh, de fapt, niciodată nu s-a prevăzut ca asta să se întâmple. Deci, era o posibilitate sau nu? Și, având în vedere această, acest lucru, a fost uh, un acord uh, bun cel cu Grecia sau a, a fost un bluff? Apoi, raportul celor cinci președinți. Unii dintre noi consideră în punctul de plecare comun. Ne bazăm pe instituțiile europene pentru ca ele să ne ofere protecția necesară. Tocmai de aceea eu consider că sistemul european de garantare a depozitelor ar fi trebuit să fie creat cu mult timp în urmă. Și sper că, cel puțin de data asta, vom fi învățat din criză și uh, ne bazăm pe BCE. Mai aveam ceva de spus, dar nu mai am timp. Data trecută când am putut interveni, am depus o întrebare prin intermediul președintelui și am primit o, un răspuns la întrebarea greșită. Deci uh, vă rog să-mi dați de data aceasta răspunsul corect, pentru că data viitoare nu voi fi uh, prezent. Domnul Draghi, îmi cer scuze dacă n-ați primit uh, răspunsul corect, sigur nu a fost intenționat la întrebările dumneavoastră. În momentul respectiv în Cipru, autoritatea competentă de supraveghere, care ar fi trebuit să facă evaluarea um, solvabilității, era Banca Națională a Ciprului. În acest caz, în Grecia, uh, între timp se crease SSM, și SSM a devenit supraveghetorul unic în zona euro. Deci, solvabilita- evaluarea solvabilității în Grecia s-a făcut uh, de către mecanismul unic uh, de supraveghere. În continuare, Banca Națională oferă toate informațiile privind lichiditățile, însă evaluarea în sine asupra, pe care noi ne-am uh, bazat în noi și cei din Consiliu venea de la uh, Uh, SSM. La al doilea punct, uh, declarația domnului Constanciu în Reuters. Repet că BCE nu este instituția care decide cine este înăuntru sau în afara zonei euro. BCE întotdeauna a pornit de la premisa că membrii actuali vor rămâne membri. Deci, uh, fie că e legal sau nu, nici nu știu, dar oricum nu noi luăm decizia. Sunt de acord cu dumneavoastră la ultimul punct, și anume referitor la sistemul de garantare a depozitelor. Este foarte important și este foarte important și pentru crearea acestei percepții că există un punct de plecare comun pentru toată lumea. Și, după cum spuneam, am creat uh, SSM-ul, uh, Fondul Unic de Rezoluție și Consiliul Unic de Rezoluție. Practic, uh, mesajul este că tra tratăm toate băncile la fel. De ce, nu ar de ce nu ar fi tratați la fel și depozitarii? Eu tot nu am înțeles, domnule Draghi, cine era responsabil pentru ELA? Banca Națională sau BCE? Domnul Draghi, decizia referitoare la ELA aparține băncii naționale. Evaluarea solvabilității la momentul respectiv în Cipru s-a făcut de către Banca Națională și în Grecia de către SSM, care a fost creat între timp. Însă, decizia ELA în continuare este un prerogativ al Băncii Centrale Naționale, care face o solicitare și Consiliul de Guvernare poate obiecta. Președintele, mulțumesc. Mai avem er, timp numai pentru două persoane la intervenții spontane, dar îi datorez uh, uh, încă o întrebare domnului Ortasun, pentru că am calculat greșit timpul. SSM pentru băncile elene, a spus că ele sunt solvabile, dar în răspunsul dumneavoastră ați spus că a existat o altă uh, evaluare dinamică făcută de către Banca Centrală privind garanțiile. Acest lucru nu s-a întâmplat în Cipru. Ați făcut asta noi pentru Grecia. De ce? Nu este o decizie uh, arbitrară? Domnul Draghi. Nu, nu, absolut deloc. În Cipru, țara era în conformitate cu programul de asistență. Uh, acceptase un memorandum de înțelegere. Politicile erau în vigoare. Da, putem uh, verifica aceste lucruri. Evaluarea dinamică pe care o efectuăm se bazează pe faptul și de altfel nu o facem foarte des, se bazează pe faptul că vedem evoluțiile existente ca îmbunătățind valoarea garanțiilor. Și asta nu a fost cazul în Grecia în momentul respectiv, dar fusese cazul înainte. Dacă luați asta în considerare, veți vedea că toate deciziile noastre au fost motivate fie de evaluarea uh, autorității relevante, fie când s-a făcut o evaluare dinamică de către evaluarea evoluțiilor care, ar, care duceau la creșterea valorii garanției. Președintele, îmi pare rău, dar nu mai aveți timp. Domnul Draghi, ba da, răspund. Dacă nu este nevoie de o evaluare dinamică, este nevoie de o evaluare într-un punct fix din timp. Dacă este nevoie de o evaluare dinamică, ea conține și o evaluare a evoluțiilor viitoare și vedem dacă ele îmbunătățesc sau nu valoarea garanțiilor. În funcție de asta decidem la final care este evaluarea generală a solvabilității, dar nu este o decizie politică. Mulțumesc, spune președintele. Domnul Vali. Si, grazie, președinte, per questo opportunità. Mulțumesc, domnule președinte. Două întrebări pe scurt. Una privind Berde în Italia, se spune că dacă o bancă dă faliment, Consiliul de Ministri poate interveni în mod direct. Sunteți de acord cu această declarație? Există posibilitatea prin uh, Consiliul Unic de Rezoluție să se intervină direct. În ceea ce privește foaia de parcurs ai celor cinci uh, președinți, aș dori să știu dacă aveți un plan B. Ieri l-am ascultat pe domnul Schäuble, care vorbea despre o ipotetică uniune fiscală necesară pentru crearea unei uniuni monetare care să funcționeze. și pentru declarațiile pentru fiecare țară, a spus că în țara lui uh, parlamentele landurilor uh, s-au opus. Deci uh, avem o țară cea mai mare, printre cele mai mari din Uniunea Europeană și avem astfel de declarații. Merită oare să continuăm? Trebuie ca oamenii să creadă în acest raport al celor cinci președinți. Dacă nu, avem nevoie de un plan B și de un cadru care ar putea permite eventual unei țări să părăsească zona euro. Îmi pare rău, v-ați pierde locul de muncă, dar mulți alții și-ar găsi un loc de muncă dacă ajungem la asta. Președintele, da, Uniunea Europeană nu e o societate pe acțiuni, este o uniune de cetățeni și de state membre. Domnul Draghi, la prima dumneavoastră întrebare nu am niciun răspuns, nu știu nimic despre asta. A doua întrebare. Nu, nu avem un uh, plan B. Este uh, o foaie de parcurs și statele membre o discută și Parlamentul European împreună cu acestea va uh, urmări această foaie de parcurs. Mulțumesc, Kay Swinburne. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule președinte Draghi, pentru prezența dumneavoastră astăzi aici. Uh, am să reiau unele din comentariile dumneavoastră, începând cu raportul celor cinci președinți. Și aș vrea să mă refer și la ceea ce ați spus astăzi, că este nevoie de o uniune mai completă, inclusiv un centru politic care să ia acțiuni rapide pentru zona euro, pentru ca această zonă să devină mai prosperă. Poate mă puteți ajuta cu unele din problemele pe care mi le pun acum și poate să-mi dați niște idei cum uh, asigurăm justeța în guvernanța sau echitatea în, just, în uh, guvernanța uh, zonei euro și față de cei care nu sunt în zona euro, pe, dar sunt pe piața unică? Președintele Draghi, da, este ceva important și nu trebuie să pierde, pierdem din vedere asta. Pe de o parte, membrii zonei euro trebuie să poată să fie liber să crească nivelul de integrare, așa cum uh, cere de fapt și o monedă comună. A avea o monedă comună înseamnă a avea și responsabilități comune, o luare a deciziilor uh, comună în diferite uh, domenii. Și este un proces mai extins decât ce îi privește pe cei care nu sunt membri din zona euro. Deci ar trebui să existe o colaborare între membrii și nemembrii, astfel încât membrii să poată să continue progresul către o Uniune mai perfectă. În același timp, membrii ar trebui să fie conștienți că există și interese care sunt uh, ale nemembrilor și nu trebuie uitate. Și am să mă refer la cel mai important uh, și anume piața internă, care trebuie să fie menținută și îmbunătățită. Este foarte clar că deciziile membrii Uniunii Monetare pot fi constructive și pozitive pentru piața unică și pentru progresul pieței unice. După cum știm, mai este nevoie de multe progrese aici. Thank you very... Mulțumesc foarte mult președintelui Draghi, vă mulțumesc tuturor. A fost uh, un schimb de opinii interesant, fructuos. Următorul dialog monetar va avea loc pe 12 noiembrie. Mulțumesc! Ladies and gentlemen, please take seats. We are going to resume our proceedings. Doamnelor și domnilor, vă rog să luați loc, uh, reluăm activitatea. Următorul punct este un aviz al Comisiei Econ referitor la un uh, document um, raportul mai exact către o um, o lege a, a, a pieței unice digitale. Comisia IMCO uh, elaborează un raport uh, pe acest subiect. Raportor pentru aviz este domnul Renato Soru. Eu propun să începem să lucrăm la acest uh, aviz. Voi da patru minute raportorului și trei minute raportorilor din umbră. Domnule Soru, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. De ceva vreme încoace vorbim despre cum să încurajăm uh, tehnologia digitală în Europa. Aceste tehnologii fac parte din ce în ce mai mult din viața noastră, din economia noastră. Deci, uh, economia digitală este foarte importantă și e foarte mult uh, de lucru. Trebuie completată infrastructura rețelelor. Asta este important pentru țările din Europa în care infrastructurile sunt în continuare insuficiente, ceea ce înseamnă că nu putem profita în totalitate de, uh, de potențial. Apoi, competențele în uh, domeniul economiei digitale nu sunt uh, suficiente și trebuie deci să fie dezvoltate. Și nu în ultimul rând, Vă amintesc că marile întreprinderi care domină uh, piețele atât uh, de hardware cât și de software sunt toate de cealaltă parte a Atlanticului. De aceea mă bucură planul de acțiune al uh, Comisiei referitor la piața unică digitală, care vine cu o serie de reacții în fața acestor lacune constatate. Bineînțeles, trebuie să vedem și care vor fi măsurile ce vor fi puse în aplicare. Raportul referitor la acest plan de acțiune amintește că și comisia noastră are competențe specifice, mai ales în ceea ce privește impunerea transfrontalieră Uh, este vorba mai ales de comerțul electronic. Întreprinderile noastre au de-a face cu 28 de regimuri de TVA diferite în Uniunea Europeană, ceea ce le face mai puțin competitive și mai puțin eficiente decât întreprinderi din alte țări. Este ceva ce a fost amintit uh, și ieri la Comisia Tax. În avizul nostru m-am concentrat pe trei puncte. Sursele de finanțare, pentru a evita um, această prăpastie numerică și apoi um, sursele de finanțare. Avem planul uh, Juncker, dar am încep, început să discutăm în urmă cu un an aceste subiecte și deocamdată la întreprinderi nu au ajuns niciun fel de fonduri și prăpastia digitală nu trebuie să fie un element care să crească diferențele între regiunile noastre. Trebuie să avem investiții în domeniul economiei digitale care să beneficieze și care să fie și în beneficiul convergenței. De asemenea, concurența este specifică în acest domeniu. Rețelele joacă un rol important aici. Uh, se poate ajunge în situația în care o rețea împiedică crearea unei alte rețele. Marile infrastructuri se regăsesc cu costuri marginale zero și sunt cât se poate de competitive față de startup-uri. Și, drept urmare, se creează monopoluri și cred că ar trebui să găsim căi de a combate acest fenomen. Mulțumesc foarte mult. Începem cu raportorii din umbră. În numele PPE, doamna Ildiko Galt. Élve azzal, hogy még van magyar tolmácsolás eh, Magyarország. Mulțumesc! Mai există interpretare? Eh, da, deci doresc să vorbesc eh, în limba maghiară. Sunt de acord cu raportorul, cred că piața unică digitală este unul dintre proiectele cele mai uh, importante ale Uniunii Europene și în același timp este o mare provocare. Economia aceasta are un foarte mare potențial și poate să ducă la o creștere durabilă. Da, am înțeles că am trei minute. Este foarte important uh, ca acest lucru să fie coordonat prin EFSI. Este important uh, să stabilim că acest domeniu se dezvoltă constant și pentru asta avem nevoie de un cadru care să stimuleze dezvoltarea. Eu sunt de acord cu uh, cele spuse în acest document și este foarte important ca uh, actorii uh, de pe piață să colaboreze și, înainte de toate, să fie susținute IMM-urile care trebuie să-și realizeze potențialul de creștere. Sunt convinsă că o piață unică digitală funcțională poate să-și aducă o mare contribuție la dezvoltare. Și pentru asta avem nevoie de guvernanță și mai avem și multe alte sarcini de rezolvat. Există destul de multe lacune, există deficiențe și aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că acest domeniu este unul problematic. Punctul 4 este cu siguranță foarte important, e vorba de uh, taxare și impozitare și sunt convinsă că o piață unică digitală fără o fiscalizare adecvată nu este posibilă. Există anomalii contabile și uh, este în același timp vorba despre deciziile guvernelor care insistă asupra uh, consecințelor bugetare. De aceea avem nevoie de compromisuri. Pe total, pot să spun că acest aviz uh, este un punct de pornire foarte bun și cred că trebuie să continuăm pe aceeași linie. Aș mai avea și niște uh, propuneri de completare și mă bucur de pe acum de munca noastră constructivă. Mulțumesc! În numele grupului ECR, Kay Swinburne, 3 minute. The digital single market is an area... Mulțumesc. Piața unică digitală este un domeniu care poate să fie foarte benefic, mai ales pentru întreprinderile mici din Uniunea Europeană, care nu ar mai avea nevoie de o infrastructură costisitoare pentru a avea acces la piețe și la clienții din țările lor și din alte țări. Dar uh, regulamentul care, și reglementările care trebuiau să creeze această piață unică digitală au fost scrise înainte uh, ca această piață să se dezvolte. Trebuie să analizăm regulamentul, să vedem cum poate fi adaptat ca să încurajeze inovarea și să nu creeze noi obstacole transfrontaliere inutile în această epocă digitală. Raportul se referă la armonizarea reglementărilor în domeniul crowdfunding-ului, al finanțării participative și uh, știu că unele platforme uh, existente de crowdfunding arată a uh, fonduri de capital de risc, fără nivelurile de protecție aplicate de MIFID. Dar ele permit finanțarea pentru întreprinderi care altfel ar avea dificultăți. Deci cred că trebuie să fim foarte prudenți uh, și să ținem cont de ce se întâmplă acum în Regatul Unit, să existe avertizări pentru cei care investesc, să fie clar că își pot pierde toți banii în aceste investiții. Probabil că mai departe de atât nu vom putea merge acum. Nu sunt convinsă că armonizarea detaliilor legislative la nivel european este posibilă, aceste platforme fiind abia la începuturi. Cred că dacă abordăm un rol de protecție a consumatorilor ar fi mai potrivit acum. Aș vrea să merg dincolo de finanțarea participativă și să cer ca avizul Econ să analizeze noile tehnologii financiare și uh, firmele care activează în acest domeniu și toate cercetările care se fac pe baza post-trade. Astfel de tehnologii se folosesc pentru a se susține monede virtuale și au potențialul de a revoluționa nu doar plățile, ci și întregul spațiu post-tranzacționare inclusiv uh, titlurile de valoare și produsele derivate. Poate că ar fi bine să um, structurăm această piață și să reducem costurile pentru investitori, eliminând lacunele. Deci trebuie să găsim o soluție pentru a încuraja aceste tehnologii și să ne asigurăm că reușim să o facem așa cum trebuie și să ne asigurăm că reglementările existente nu împiedică aceste noi tehnologii să uh, își uh, dezvolte potențialul. Trebuie să uh, studiem uh, uh, ESDR și MIFID să vedem ce modificări pot fi adecvate. Și vreau să vă spun că autoritatea de reglementare din țara mea a găsit un mod de a uh, susține aceste firme, a permis crearea de medii de testare live pentru noi produse, este o abordare de tip groapă de nisip, deci se încearcă să se analizeze reglementările existente și cum se pot aplica la aceste noi firme și cum ar fi nevoie ca ele să fie adaptate la noua epocă digitală. Deci cred că trebuie să includem și acest lucru în raport. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Torvalds de la ALDE este pe listă, dar nu-l văd în sală. Este cineva de la ALDE aici care să ia locul domnului Torvalds? Nu? Urmează acum Domnul Michel Raymond de la Verzi. Este cineva de la Verzi aici? Nu? Dar de la FDD este cineva în sală care dorește să ia cuvântul? Nu. Și de la ENF? Dorește cineva să vorbească în numele grupului ENF? Nu. Foarte bine. Atunci putem deschide sesiunea de intervenții spontane, dacă dorește cineva să ia cuvântul. Doamna Dodds. Mulțumesc foarte mult, îmi pare foarte rău că am ratat începutul dezbaterii, dezbaterii îmi pare rău, domnule Soru. Sunt de acord cu ce au spus ceilalți, cred că este un domeniu foarte important și o chestiune care nu mi-a plăcut și în legătură cu care voi depune amendamente este chestiunea noilor sisteme de impozitare de introdus pe piața unică digitală și mai ales noul sistem TVA. Este motivat uh, de uh, dorința de a se evita evaziunea fiscală de către multinaționalele care își transferă uh, profiturile numai pentru a beneficia de, taxe, de TVA mai redus. Din păcate însă, legislația nu a fost implementată în așa fel încât IMM-urile să fie ajutate. Din potrivă, multe din acestea și în țara mea, Regatul Unit, s-au închis. Deci aș vrea să-l rog pe raportor să mă ierte și să fie binevoitor și să accepte niște amendamente în acest sens, mai ales în ceea ce privește faptul că domnul comisar Ansip a spus că va introduce un prag pentru firmele din domeniul serviciilor digitale, în legătură cu noul sistem TVA, dar nu se știe când, deci este o situație destul de dificilă pentru că firme întregi se închid din cauza acestei probleme și sper că raportorul va accepta amendamentele mele. Mulțumesc tuturor și scuze de întârziere. Mulțumesc. Dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, aș dori să-l rog pe domnul raportor să încheie, dacă mai dorește să mai adauge ceva. Soru. Domnul Soru. Secundi pe. 30 de secunde. 30 de secunde. Vreau să-i asigur pe colegi că voi ține cont de comentariile lor și dacă vom avea timp ar fi bine să avem o discuție în comun ca să ținem cont de toate aceste lucruri. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, doresc să vă informez că uh, IMCO și ITRE sunt comisii asociate la pregătirea proiectului de raport în conformitate cu articolul 55. Votul final pe acest aviz la comisiile respective este pe 10 decembrie. În ceea ce privește calendarul nostru, termenul de depunere a amendamentelor este 15 octombrie discutarea amendamentelor 30 noiembrie, vot la ECON pe 1 decembrie, după cum am mai spus, votul la celelalte comisii implicate 10 decembrie, votul final în plenară cândva în ianuarie 2016. Și trecem acum la ultimul punct, care e chiar ultimul punct de pe ordinea de zi, diverse. Aveți ceva la diverse? Văd că nu. Deci înțeleg că nu există nicio problemă urgentă. Și înainte de a suspenda ședința, vreau să vă informez că următoarea reuniune a Comisiei ECON va avea loc joi 13 octombrie de la 9 dimineața până la 12.30 și vom continua la ora 3 după amiaza până la 6.30. Aici ne oprim, ședința este închisă și vă urez o seară plăcută.